After it is so crowded, we can start. Also, wir kommen jetzt auf Așadar, aș, ajungem acum la prezentarea realizată de Curtea Europeană de Conturi privind raportul special referitor la eficacitatea proiectelor de transport public urban cofinanțate de UE. Este un uh, raport care arată că nu că nu avem bani, avem suficienți bani, dar nu sunt bine utilizați. Trebuie să se schimbe ceva aici și ne interesează foarte mult cum arată lucrurile la transporturile rutiere. Și mă bucur că doamna Ivanova uh, ni se alătură și ne prezintă raportul. Vă rog, vă dau cuvântul. Thank you, Mr. Chair, honorable members. Uh, as a former member of the Mulțumesc, domnule președinte, că a fost uh, deputată. Uh, este o mare onoare pentru mine să fiu astăzi aici și vă mulțumesc în calitatea mea de membru raportor al Curții de Conturi uh, în ceea ce privește eficiența proiectelor uh, de transport urban pentru această invitație de a ne prezenta concluziile în fața Comisiei TRAN. Sper că concluziile noastre nu vor părea atât de uh, proaste pe cât uh, le considerați. Vreau să subliniez în primul rând de ce am ales acest subiect. Subiectul a fost ales în lumina creșterii concentrării populației europene în zonele urbane, în conformitate cu cele mai recente date ale Comisiei, congestiile de transport costă Uniunea Europeană 80 de miliarde de euro în fiecare an. Unul din trei accidente fatale se întâmplă în zonele urbane, Uh, mobilitatea urbană reprezintă 33% din emisiile de dioxid de carbon, iar poluarea funică este o problemă crescândă. Pentru a rezolva această problemă, pe perioada 2000-2010, uh, UE a investit 10,7 miliarde de euro în proiectele de transport uh, urban prin fondul de coeziune și prin fondul de dezvoltare regională pentru uh, Uh, construcții, modernizări uh, de căi ferate, rutiere și așa mai departe, plus sisteme informatice. De aceea am făcut acest raport ca un audit de performanță, nu ne-am concentrat asupra legalității sau conformității acestor proiecte cofinanțate, ci am evaluat implementarea și eficiența. În acest context, ne-am ocupat de următoarele trei probleme principale. Dacă proiectele au fost implementate așa cum se planificase, dacă serviciile oferite au îndeplinit uh, nevoile consumatorilor și dacă proiectele au fost utilizate așa cum uh, fusese planificat. Și de aceea am ales să verificăm cinci state membre, Spania, Franța, Italia, Polonia și Portugalia care reprezintă 50% din finanțarea totală pentru proiectele transport urban în uh, perioada 2000-2013. Am examinat 26 de proiecte, toate cofinanțate de Fondul de Dezvoltare Regională sau de Fondul de Coeziune în această perioadă și Analiza poate fi găsită în anexa 2 a raportului pe care, v-am uh, distribuit-o, pe care vi l-am distribuit înaintea reuniunii. Hai să ne uităm un pic la concluzii. În general, majoritatea proiectelor auditate au fost implementate fizic în conformitate cu specificațiile de proiect. Întârzierile au afectat patru proiecte de transport urban, Spre exemplu, metroul ușor în uh, Portugalia a fost um, realizat la trei ani după data planificată și principalul motiv a fost dificultatea de a expro- face exproprierile necesare, chiar dacă uneori terenurile respective erau deținute de municipalitate. Trei proiecte au avut și depășiri masive de cost Spre exemplu, o extindere a metroului în Polonia a avut o depășire de 22%, deci 47 de milioane, din cauza unor dificultăți precum condiții de teren nefavorabile. Dar după ce au fost finalizate, aproape toate proiectele s-au ridicat la înălțimea așteptărilor. În munca noastră subliniem și bunele practici acolo unde ele există. Spre exemplu, în Portugalia, am găsit un asemenea caz în care remunerarea operatorului de metrou era legată de calitatea serviciilor oferite, ceea ce este o bună practică pe care am arătat-o în raportul nostru. Totuși, principalele concluzii sunt că două treimi din proiecte au fost subutilizate. După cum vedeți, după cifra 4 de la pagina 18 a documentului, în multe cazuri a existat diferențe mari între plan și uh, utilizarea serviciilor respective. Această situație arată subperformanță mm, din punctul de vedere al beneficiilor sociale și de mediu, cum ar fi reducerea aglomerației și a poluării și aceste elemente nu au fost uh, urmate de autoritățile naționale uh, nu au fost urmărite de autoritățile naționale. Un alt punct semnificativ pe care vreau să-l subliniez este reprezentat de recomandările noastre. Din punctul nostru de vedere, Comisia a jucat un rol important în ceea ce privește aceste proiecte, majoritatea fiind clasificate de proiecte majore și deci fiind supuse aprobării Comisiei. De aceea, recomandările noastre sunt adresate în principal Comisiei, în special recomandăm ca Comisia să solicite instalarea de instrumente de gestionare, de management, pentru a monitoriza calitatea serviciilor și satisfacția utilizatorilor de îndată ce proiectele sunt operaționale. De asemenea, Comisia ar trebui să solicite un număr minim de indicatori de rezultat care să fie incluse în acorduri și apoi monitorizate de asemenea, Comisia ar trebui să solicite estimarea numărului de utilizatori prezumați și ca acest număr să fie analizat mai riguros. Să se facă o comparație între diversele opțiuni de transport. Ar trebui, de asemenea, ca proiectele de transport urban să fie incluse într-o politică de mobilitate generalizată. De asemenea, Comisia trebuie să solicite autorităților statelor membre să rezolve aceste probleme atunci când gestionează proiecte de transport urban finanțate, cofinanțate de Uniunea Europeană. Considerăm că dacă aceste măsuri sunt, vor fi implementate, uh, Vom avea proiecte de transport urban mai bune în orașele noastre și sper că concluziile noastre vor fi utile pentru Parlamentul European, în special pentru Comisia TRAN, așa cum a fost și pentru uh, membrii Comisiei pentru Control Bugetar. Aștept cu interes o discuție fructuoasă și sper să vă putem fi de folos atunci când luați deciziile. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Grazie. Mulțumesc. Da. Rezultatele din acest raport sună mai bine decât ce ne spunea raportul despre aeroporturi. Domnul Van de Caf. Mulțumesc, domnule președinte. Întotdeauna e o mare plăcere să primim în sânul nostru un fost coleg. Unii dintre noi suntem foarte mulțumiți atunci când avem ocazia să discutăm cu Curtea de Conturi. Dar am trei observații. În primul rând, cred că criteriul democrației este un criteriu conturi îl aplică atunci când evaluează instituțiile europene. În al doilea rând, se poate citi acest raport într-o lumină prietenoasă sau mai puțin prietenoasă. Și cred că Curtea de conturi face o treabă foarte bună, dar raportul este destul de dur pe trei uh, puncte, timp, bani și pasageri. Dacă construiești un sistem de metrou în Portugalia și 43% din pasageri nu se prezintă și nu-l folosesc, asta chiar e o mare problemă. Recomandările către comisie sunt incluse aici și ele sunt foarte clare, dar sperăm că vom trage învățăminte din acest raport și întrebarea mea către Curtea de Conturi este dacă ați fost drăguți în ceea ce ați scris sau dacă faptele sunt mult mai rele decât ce ați spus dumneavoastră în raport. Danke, Wim van... Mulțumesc. Așteptăm cu nerăbdare răspunsul, dar aveți puțină răbdare. Domnul Ertug, mulțumesc. Vă mulțumesc și eu pentru raport. Sigur, este, cum să spun, în această după-amiază, în această dimineață, uh, ne prezenta Agenția pentru Mediu care sunt măsurile posibile Uh, în domeniul transporturilor. Și în uh, acest context nu putem uita de uh, transporturile urbane, domeniu în care avem noi, Uniunea Europeană, un mic decalaj, o mică întârziere. Pentru că ar trebui să avem un cadru comun și pentru acest sector. Numai că există unele uh, rezerve la nivelul Consiliului, uh, trebuie ținut cont și de principiul subsidiarității, dar văzând acest uh, raport, noi ne gândim că mai ales Comisia trebuie să vină cu inițiative legislative uh, în acest domeniu ca transporturile urbane să fie îmbunătățite și să fie distribuite mai bine costurile, să fie distribuite în mod echitabil. Și mă refer la întregul sector al transporturilor. Uh, nu am deocamdată întrebări, poate că o să am mai târziu, dar vreau să remarc că suntem în urmă din punct de vedere legislativ Mulțumesc, doamna Meissner, mulțumesc. Și eu mulțumesc foarte mult uh, ECA pentru raport și foarte plăcut să vedem o fostă colegă printre noi în ceea ce privește mobilitatea urbană. Am și eu unele observații. Nu credem că trebuie să avem legislație foarte strictă și detaliată. Ar trebui să avem doar uh, cadrul general uh, în privința mobilității și uh, dimensiunii ecologice a mobilității. Pentru că se pot aplica mai multe modele, mai multe condiții financiare pentru infrastructurile publice de transport. Deci, noi cu siguranță suntem de acord că mobilitatea urbană uh, este poate chiar pe primul loc printre aspectele care trebuie să se bucure de mai multă durabilitate. Știu când am fost la Londra, la Olimpiada de la uh, Londra, am văzut cât de bine sunt conectate mijloacele de transport și cât de ușor poți să te miști de colo-colo uh, și Apropo de acest lucru, vreau să vă întreb dacă aveți o privire de ansamblu, dacă știți care ar fi, de exemplu, uh, orașele care pot fi date drept exemplu de bune practici și dacă putem învăța de la ele, să ne axăm pe exemplele pozitive. pentru că sunt modele de acest gen care sunt ecologice, dar care răspund și la nevoile de mobilitate ale oamenilor. Și trebuie văzut și care sunt aceste oferte de transport ecologic. De aceea întrebarea mea dacă aveți exemple de urmat și un alt lucru pe care vreau să-l menționez – Trebuie să ne gândim foarte bine dacă n-ar put, ne-am putea să facem mai multă campanie uh, de conștientizare în acest domeniu. Încă sunt orașe care, de exemplu, au organizat uh, expoziții pe acest subiect al transportului uh, ecologic și asta poate să constituie o, și o atracție turistică până la urmă. Deci ar trebui să ne gândim care sunt experiențele deja înregistrate, ce se poate face în domeniul mobilității uh, um, din, uh, pe, um, bazate pe vehicule electrice și dădeam uh, un exemplu de stație TÜV, a Institutului TÜV, unde se, pot, se poate utiliza energia solară Acolo poți să te duci, de exemplu, să-ți încarci, uh, să-ți bagi în priză vehiculul electric și să încarci bateriile. Și e foarte interesant să vedem și alte astfel de modele, de rețete din care putem învăța și pe care le putem include în acest cadru. Mulțumesc. Karima Deli. Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportoare în ceea ce privește mobilitatea urbană în Europa, eu consider că mobilitatea urbană este uh, provocarea secolului 21. De ce? Pentru că știm că 70% din cetățeni locuiesc la oraș și că orașele dau tonul oportunităților în ceea ce privește locurile de muncă, educația, activitățile culturale, dar și mobilitatea și există din ce în ce mai multe preocupări față de mediu la nivel local și neliniști crescânde, în special atunci când vorbim despre încălzirea climatică, pentru că astăzi știm că batalia pentru uh, climă se va duce prin uh, orașe. De deci ce provocarea secolului 21, așa încât eu mai multe întrebări. În primul rând aș vrea să știu dacă după dumneavoastră există suficientă transparență la aceste proiecte. A doua întrebare mare se referă la cofinanțarea structurilor, fie că vorbim despre pista pentru cicliști, fie că vorbim despre alte modalități de transport. Ce ar trebui să aplicăm? Eu consider că astăzi marele absent al dezbaterilor este tocmai uh, problema mobilității. Tocmai asta este dezbaterea pe care trebuie să insistăm. Aș vrea să știu de asemenea care sunt, după dumneavoastră, instrumentele pentru o bună gestionare urbană. Care sunt aceste instrumente faimoase pe care le vom aplica pentru a anticipa, pentru că eu consider că acum se tot vorbește de subsidiaritate, dar o să vă dau un exemplu concret uh, problema nivelului crescut de poluare în uh, oraș. Uh, vedem că această poluare uh, este provocată de utilizarea excesivă a motorinei, cred că n-ar trebui să evităm subiectul. Deci, cred că mobilitatea urbană trebuie să țină cont și de impactul asupra infrastructurii și de impactul asupra mediului și care sunt tipurile de investiții pe care trebuie să le facem și apoi care sunt schimbările culturale pe care va trebui să le aplicăm. Danke sehr. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș pune o întrebare ușor iconoclastă, care uh, se leagă de observația domnului Artug și care nu vizează neapărat raportul curții de conturi și o să am un punct de vedere diferit față de domnul Artug. Descoperind acest dosar, eu mă întreb dacă ține de competența noastră să ne ocupăm de transportul urban pe lângă ceea ce fac statele, uh, municipalitățile și colectivitățile locale. Domnul Ertug a vorbit pe bună dreptate de principiul subsidiarității, dar ce mai rămâne din el? Uh, ce mai rămâne din competența statelor uh, membre? Eu cred că comisia noastră trebuie să se ocupe de niște proiecte mari de infrastructură de transport care sunt destinate să conecteze țările între ele. Spre exemplu, mi se pare legitim să ne ocupăm de relația feroviară, de trenuri de mare viteză sau de trenuri de transport de marfă între Europa de Nord și Europa de Sud. Mi se pare la fel de legitim să ne ocupăm de, religiile, de relațiile, mă scuzați, între Estul și Vestul Europei, dar sunt uh, rezervat în ceea ce privește tunelul transalpin Lyon-Torino. Dumneavoastră ați vorbit despre niște derapaje, uh, cum ar fi faptul că ne ocupăm de aceste aeroporturi uh, internaționale în care uh, tranzitează avioane care leagă țările una de alta, țările din Uniunea Europeană sau Uniunea Europeană cu țări Deci să cofinanțăm 2 km de metrou la Barcelona, la Barcelona sau Uh, tram, linii de tramvai uh, la Cracovia, la Florența, chiar dacă țara respectivă beneficiază, eu cred că nu ăsta este rolul Uniunii Europene, este rolul comunelor uh, respective, marilor aglomerări urbane, pentru că uneori sunt orașe destul de bogate care uh, au expertiza necesară pentru a ști dacă vor sau nu să-și extindă rețeaua de tramvai sau de metrou. Și au soluții uh, extrem de diferite. Deci aici este rolul colectivității locale. Există departamente regionale uh, Uh, asta ține de statele membre, nu ține de Uniunea Europeană. Decât dacă ne gândim că Uniunea Europeană trebuie să se bage în toate aspectele de politică economică, socială, culturală, de transport, uh, inclusiv sexuală, dacă vreți, uh, în viața celor 500 milioane de cetățeni europeni. Mulțumesc! Danke, Lucy Anderson. Mulțumesc, doamna Anderson. Eh, mulțumesc. Eu sunt raportorul din umbră pe un aviz legat de acest subiect și s-a demonstrat că aceasta este marea provocare a secolului 21 și anume să creezi orașe care să facă față schimbărilor climatice și să rămână în același timp ecologice și uh, Uh, sigure și să lase și economia să înflorească dacă se poate. Și vedem cât de departe mai avem de mers, ce distanțe mai <laughs> avem în fața noastră de parcurs. Proiectul de analiză cred că arată cât de departe trebuie mers și știm că este o, pe de o parte trebuie să ne orientăm după beneficiile la nivel social și economic, dar Comisia are dreptate în ceea ce privește faptul că în marile proiecte de infrastructură nu poți să prevezi modul în care evoluează lucrurile și vorbim de obiective de siguranță, de incluziune socială, toate aceste chestiuni nu transpar în raport și trebuie să avem, e adevărat, să ne limităm în, în aceste rapoarte, dar să avem și o analiză suficient de critică. Dacă vedem tabelul de la pagina 7, 6 și 7. Regatul Unit a beneficiat de mai multă finanțare în anumite domenii decât alte state membre și îmi dau seama că din punct de vedere uh, al uh, politicilor de coeziune, Regatul Unit are, are experiențe importante și mă întreb de ce nu apare Regatul Unit în această listă cu cele 11 proiecte. Ar fi foarte bine să reușim să cooperăm cu toții ca să învățăm unii de la alții și să avem o bună coordonare și să încurajăm statele membre și toți actorii implicați să utilizeze la maxim șansele existente. Și eu cred că rata de absorpție, știu că această analiză nu se referă la absorpție în sine, dar acum câteva luni am fost un raport pe acest subiect. Nu ar trebui să ne mai uh, concentrăm atât de mult pe absorpție, pentru că degeaba finanțăm dacă nu utilizăm oportunitățile ce ni se oferă. Danke sehr. Mulțumesc. Doamna Spach. Domnul Spach. Mulțumesc. Scurtă întrebare Vroiam să întreb și eu ceva apropo de domeniul uh, transporturilor publice și uh, de plățile directe. Am, uh, vreau să întreb dacă Curtea a analizat această chestiune și dacă știe care sunt efectele plăților directe, dacă în principiu rezultatele sunt satisfăcătoare sau nu. Pentru noi este importantă această întrebare, pentru că discutăm în același timp și pachetul, cel al patrulea pachet feroviar și ne interesează ca regiunile și statele naționale E adevărat că se aplică principiul subsidiarității și a, ele sunt deținătoarele competențelor, dar sunt state membre care de mai mult timp ă, fac uh, proiecte publice și vreau să vedem dacă în analiza dumneavoastră sunt incluse astfel de exemple. Mulțumesc, domnul Golniș. Dacă sunt state care nu doresc bani, atunci Uniunea Europeană nici nu are un rol de jucat, dar nu se poate să pui banii pe, să pui mâna pe banii UE și după aceea să-i spui comisiei, voi n-aveți ce să vă amestecați în ce facem noi. Deci este important să uh, realizăm aceste obiective pentru că nu putem să realizăm obiectivele de, uh, privind schimbările climatice pentru că în orașe 70% din emisiile dăunătoare provin din domeniul transportului urban. Și nu putem rezolva această problemă dacă nu se ating obiectivele la nivel european. Și pot să vă spun ce a făcut Berlin, orașul din care vin eu. 10 ani de zile au susținut că nu se dau bani uh, din partea UE pentru proiectele de transport uh, urban. Se dădeau numai pentru infrastructură, chipurile. Și ar fi fost utilizați pentru construcția de drumuri și străzi. Și, de fapt, a fost o minciună acest lucru. Zece ani de-a rândul uh, ci că nu am fi avut uh, la dispoziție fonduri. Și vă pot da exemple 20 de orașe care ar fi putut să utilizeze aceste fonduri pentru a, pentru a modifica modelul de mobilitate. Și iată că, de fapt, cu banii UE s-a finanțat exact contrarul la ceea ce ne doream. Acum exemplul Portugaliei, că dacă ați fost la Lisabona, acolo uh, străzile sunt foarte înguste. Întrebarea mea este dacă astfel de uh, linii de metrou ușor sunt uh, finanțate și cum, cum s-ar întâmpla lucrurile pentru Germania, pentru că guvernul german nu sprijină, uh, de exemplu, construcția unei uh, străzi care să aibă și o astfel de linie de metrou ușor. Nu știu de unde ați uh, procurat dumneavoastră cifrele, dar vă pot spune că gradul acesta de nemulțumire care a transpărat din raportul dumneavoastră de fapt, eu nu l-am văzut. Oamenii nu sunt atât de nemulțumiți. Și încă o întrebare. Eu cred că conexiunile uh, de cale ferată între Berlin și Breslau sunt finanțate de UE și sunt trenuri regionale uh, despre care mă întreb dacă fac parte din rețeaua de transport urban sau nu. Pentru că sunt unele proiecte uh, realizate, dar nu se pot uh, utiliza pentru că nu, nu este clar dacă fac parte din rețeaua regională sau din rețeaua urbană. La acest proiect al Portugaliei, spuneți că banii uh, care au fost uh, planificați pentru proiect s-au utilizat în măsură de 70-80%. Trebuie văzut uh, care linii sunt funcționale și trec ce un număr de ani, trec 2-3 ani până se vede de fapt dacă acestea sunt utilizate sau nu. Vedem în Italia și în Spania că sunt 2% și 18% uh, diferențe față de sumele proiectate. De unde eu trag concluzia că la anumite proiecte nu este vorba de fapt de politicile de transport, ci este vorba de lobby-ul bancar atunci când a căzut zidul Berlinului, am avut fix aceeași problemă în Europa, că aveam opt, opt capete de cale ferată care se terminau în Berlin și trebuiau conectate cu restul uh, rețelei din partea de vest. Și s-au utilizat extrem de mulți bani pentru a face o rețea de metrou paralelă mm, și pot să vă spun că efectul unei linii sau unei rețele de 5 km de metrou care merge în paralel cu uh, șosele și cu drumuri nu, nu este eficient. 2% dintre, dintre utilizatori folosesc această rețea. Deci este o risipă de bani În orice caz, aș avea nevoie de lămuriri la acest punct. Și am terminat și dacă nu mai sunt intervenții, fac o excepție. Cred că domnul Golniș vrea să-mi răspundă mie. Mulțumesc, domnule președinte, foarte rapid. Ultimele exemple pe care le-ați dat, de fapt, sunt pline de bun simț. Este o foarte bună argumentație, ilustrare uh, a faptului că finanțările, uh, finanțările încrucișate de fapt încurajează irresponsabilitatea. Și eu sunt de acord cu argumentul luptei uh, împotriva schimbărilor climatice. E clar, dar logica acestei, acestui lucru este că un, Uniunea Europeană ar gestiona în mod direct toate transporturile pe tot teritoriul UE. Credeți că în Statele Unite guvernul de la Washington își pune problema, uh, se preocupă de transporturile urbane din California sau nu, este responsabilitatea statelor membre, nu Uniunea trebuie să se ocupe de aceste lucruri. Un stat centralizată ar putea să reiasă de aici de, sub pretextul că trebuie să luptăm în mod concertat, concertat împotriva schimbărilor climatice. Acum, iar m-am înscris singur pe lista vorbitorilor. Deci, în ceea ce privește uh, finanțarea încrucișată, asta este clar un principiu prost. Dar sunt Um, unele proiecte, cum este cel din Portugalia, unde a funcționat. În Boston, de exemplu, în ultimii 30 de ani, um, traficul care mergea pe uh, autostradă a fost mutat um, pe linia de metrou. Și am aflat că acest lucru s-a întâmplat pentru că guvernatorul uh, de la vremea respectivă avea un nume foarte cunoscut, uh, îl chema Kennedy. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că am dus la, am, am reușit să suscităm o astfel de dezbatere cu raportul nostru și am să încep cu întrebarea domnului Van den Kamp. Acum, noi nu vrem să luăm partea nimănui, nu vrem să fim prietenoși cu unii, neprietenoși cu alții, vrem să ne păstrăm obiectivitatea și cu siguranță uh, spunem ceea ce constatăm și ceea ce nu constatăm nu spunem încercăm să subliniem exemplele pozitive. E foarte bine că atunci când găsești exemple de bune practici să le împărtășești și altora. Apoi, depinde de rămâne la latitudinea decidenților să um, tragă concluziile care se impun și să dezvolte politici de acolo. La întrebarea domnului Ertug, dacă legislația a rămas în urmă, dacă avem nevoie de un nou cadru juridic, Ei bine, având în vedere câmpul de aplicare foarte limitat al acestui audit, noi am recomandat Comisiei să stabilească niște indicatori care pot să arate în cifre care sunt rezultatele. Și cel mai important, să includă aceste proiecte de transport urban în politica de mobilitate depinde de comisie să, uh, cum se va face acest lucru. Recomandarea noastră asta a fost. Și cred că um, ăsta este răspunsul meu practic pentru mai multe întrebări. Depinde practic de comisie cum va folosi recomandările noastre. Voi încerca totuși să vă răspund în detaliu atâta cât pot. Doamna Meissner, vă mulțumesc pentru întrebare. este una foarte importantă legată de durabilitate și într-un fel se leagă de întrebarea anterioară cu privire la nevoia de a avea legislație mai detaliată sau un nou cadru juridic. După cum am spus, de comisie depinde dacă ei hotărăsc să ne urmeze recomandările și să se uite la cele mai bune practici pentru a introduce o nouă abordare sau o nouă politică Ați dat exemplele acelea legate de campaniile publicitare sau alte experiențe pe care le au statele membre. Acestea trebuie să fie folosite. Uh, doamna Deli. Sunt de acord cu dumneavoastră. Este într-adevăr o mare provocare pentru secolul nostru și trebuie să ținem cont de aspectul ecologic dacă există transparență? Da, răspunsul este da la proiectele pe care le-am auditat, puține la număr, doar în 5 state membre, putem spune că nu am descoperit probleme legate de accesul la informații. Firește, nu a fost un audit financiar, este nu este raportul acela anual pe care îl facem noi. Este un um, audit de performanță în care încercăm să măsurăm, să evaluăm uh, eficiența și eficacitatea proiectelor. Întrebarea legată de poluarea fonică. Și noi dorim să auzim ce idei are Comisia în legătură cu legislația din acest domeniu, ce va face pe baza recomandărilor noastre, așteptăm să vedem ce se va întâmpla cu recomandările și cu bunele practici, care proiecte sunt aprobate de Comisie și de către statele membre. Voi reveni mai târziu la tema asta pentru că au, mai, au pus-o mai mulți membri această întrebare. Principiul subsidiarității și rolul uh, comunităților locale și rolul Uniunii, întrebarea domnului Golniș, adică din ce ne-am putut noi da seama, Comisia a aprobat toate aceste proiecte ca fiind proiecte majore, cu un buget de 50 de milioane de euro. Deci cele care sunt sub 50 de milioane de euro sunt aprobate de către statele membre, peste Comisia. În anexa 2 vedeți un tabel și în ultima coloană vedeți ce proiecte am auditat, care au fost aprobate direct de către Comisie. În cazul acesta, 17 din cele 26 pe care le-am auditat noi. Cum se vor, se vor desfășura lucrurile în noua perioadă de programare și noi suntem curioși să vedem dar sunt propuse anumite schimbări. Statele membre vor avea două opțiuni în ceea ce privește proiectele mari. Le pot uh, depune așa cum se, cum se face, le pot supune aprobării comisiei, așa cum fac acum, sau le pot uh, uh, trimite ex, experților externi independenți. Deci rolul comisiei va fi în acest caz mai redus. Aici uh, îi uh, uh, rog pe colegii de la comisie să spună mai multe, pentru că și eu sunt foarte curioasă să văd uh, cum uh, se vor implementa aceste măsuri în, în practică. A mai existat o întrebare legată de uh, calitatea vieții în orașe. și sunt de acord, într-adevăr este o provocare. Subliniez din nou, noi uh, am avut un, un, uh, un, domeniu al, un domeniu de aplicare, o sferă de cuprindere a acestui audit destul de redusă uh, și rămâne să vedem pe viitor care a fost, uh, cum au fost urmate, de exemplu, cerințele în materie de uh, reducere a uh, poluării fonice, a incluziunii sociale și așa mai departe în materie de incluziune socială. De ce am ales aceste proiecte? Am explicat la început că jumătate din suma alocată um, a fost trimisă tocmai în aceste state membre în ultimii 13 ani. Atunci când alegem statele membre, încercăm să vedem și care este distribuția geografică și tocmai de, aceea aceea uh, am ales aceste state membre pentru că ele erau cei mai mari beneficiari și Pregatul Unit nu era uh, un beneficiar mare prin comparație cu ceilalți cinci. Nu este doar important ca banii să fie cheltuiți. E important care sunt rezultatele care sunt obținute. Aici intră în discuție absorpția. Ăsta a fost, practic, rostul auditului nostru, să arătăm rezultatele și cum schimbă aceste proiecte viața cetățenilor europeni, dacă o schimbă în bine sau nu și ce succes au. Domnul Bach a vorbit despre achizițiile publice. Nu am inclus asta în auditul nostru, dar um, acum lucrăm la un raport special care se va concentra tocmai pe uh, achizițiile publice. Acesta va fi uh, uh, publicat foarte curând, dar, repet, nu l-am inclus, nu am inclus achizițiile în auditul nostru. Domnule președinte, Cred că am întreb, răspuns la întrebarea noastră cine ce proiecte aprobă și ce schimbări vor avea loc în, uh, în următoarea perioadă de programare. Întrebarea legată de proiectul de metro ușor și dacă se poate face în Germania, cred că Comisia este mai abilitată să răspundă. Rata de cofinanțare, cred că răspunsul îl găsiți la paginile 26-27 din raport. unde aveți o listă a tuturor proiectelor auditate, vedeți care sunt sumele, rata de cofinanțare, cine a aprobat proiectul, costul, costurile totale și când a intrat în funcțiune proiectul. Acestea sunt informațiile pe care le putem face publice. Mai mult decât atât nu am voie să vă spun. Sper că v-am răspuns la întrebări și vă mulțumesc foarte mult pentru interesul manifestat. La o întrebare nu mi-ați răspuns. Acei 87% nu sunt suficienți? 87% din clienții estimați? Sau problema este că nu s-a ajuns la 100%? Îmi cer scuze, spune doamna Ivanova. Era vorba despre 87% dintre utilizatorii din utilizatorii uh, Gerade so nett was du mir den Kaffee geholt hast. Au fost mulțumiți acești 87%. Da, vrem să lămuresc această întrebare. Deci, acesta a fost uh, cel mai mare procent măsurat uh, în prognoze cu proiectele de drumuri sau Uh, realizat numai 70, 7% din, din acest procent și vreau să întreb dacă s-au făcut economii în acest sens. Just also to mention the, the good examples which Ați vorbit despre exemplele pozitive, lucru pe care încerc să îl arăt și eu de fiecare dată. La pagina 17, în caseta 5, puteți să vedeți două proiecte pentru care am avut uh, uh, disponibile datele și care și-au îndeplinit obiectivele. Și l-am pus aici, uh, drept exemplu de bună practică. Deci, dacă îmi permiteți să rezum, că și Comisia este prezentă, v-am ruga ca atunci când uh, se solicită finanțare pentru o linie de metrou să fiți foarte atenți la acest lucru. Deci o linie de metrou care ajunge să aibă numai 2% din numărul de utilizatori prognosticat, asta este risipă de bani. Și uh, era vorba de uh, și de exemplu pozitiv, adevărat din Portugalia, unde s-a ajuns la 87% utilizare. Deci trebuie să mm, privim cu ochi foarte sceptici fiecare astfel de proiect. Vă mulțumesc mult pentru prezentare. O să studiem raportul și o să ținem cont de sugestiile dumneavoastră. Mai avem timp, puteți să mai interveniți. Da, voi profita de ocazie, că toți sunteți interesați de munca noastră, voi profita de ocazie pentru a vă anunța că mai avem un raport, tot pe domeniul dumneavoastră, referitor la căile interne navigabile finanțate prin Uniunea Europeană, prin fondurile europene și mi se pare că ă, se leagă puțin și de întrebarea pe care a pus-o domnul Golniș legată de gândirea strategică de ansamblu în orașele europene. Deci, dacă sunteți interesați, voi mai veni aici ca să vă prezint acest raport. Mulțumesc. Very much, van de Kamp. Can you please tell us when the... Domnul van de Kamp, puteți să ne spuneți când va fi terminat ă, acest ultim raport despre care ați vorbit? In a couple of weeks it will be... Vă vom publica în două săptămâni. După aceea, dumneavoastră decideți. Când se finalizează, dați-ne de știre, se va finaliza foarte curând și vă chemăm. Weil der Rhein-Main-Donau-Kanal nicht dabei ist, kann es eigentlich nur positiv sein. În privința contextului, în, în privința proiectului uh, Rhein, uh, Rin Dunăre nu poate să fie decât pozitiv rezultatul. Am finalizat acest punct de pe ordinea de zi și putem trece la următorul So, dann können wir zum nächsten Bun, putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi și anume prezentarea realizată de DigiMove privind raportul Christopherson Bodevic Sechi referitor la noile mecanisme de finanțare a proiectelor europene de infrastructură pentru transport. Uh, la Milano, uh, președinția italiană uh, a rugat pe domnii Christopher Zenbodevic și Sechi să identifice uh, care ar fi investițiile uh, adecvate pentru planul de investiții. Raportul are rezultate foarte interesante în contextul Fondului European pentru Investiții Strategice, uh, cu alte cuvinte, planul Juncker. Uh, bine ați venit tuturor celor trei invitați în Comisia pentru Transport și Turism de aici de la Parlament și vă dau cuvântul, domnule Christophersen. Thank you very much, Mr. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am venit însoțit de domnul profesor Bodevich și alături de el domnul profesor Carlo Secchi și împreună am făcut raportul final care ne-a fost cerut de către uh, Consiliul de Transporturi de la Milano și sper că putem să îl uh, predăm până în iunie, până la sfârșitul președinției letone, pentru ca el să poată intra în dezbaterea publică legată de pachetul Juncker. Este doar o parte din munca uh, care ne-a fost cerută, dar oricum ne străduim să-l terminăm cât mai repede. Oricum, rezultatele noastre preliminare au fost bine primite de către miniștrii transporturilor și mă bucur că uh, ne aflăm aici în Comisia de Transporturi a Parlamentului pentru a prezenta munca pe care am făcut-o. După cum a spus domnul președinte, la Consiliul Informal de Transporturi de la Milano, în septembrie, ni s-a cerut de către președinția italiană solicit de către comisar să pregătim un raport legat de, de schemele financiare în domeniul transporturilor în cadrul pachetului propus de președintele, planului propus de domnul președinte Juncker. care a fost susținut și de Parlament și de către Consiliu. Deci, practic, am pornit bine. Câteva cuvinte despre natura acestui raport. Nu este un raport al Comisiei și nici al BEI. Noi colaborăm cu serviciile Comisiei, colaborăm cu Banca Europeană de Investiții, am, ne-am împărțit sarcinile foarte bine dar este un raport al nostru, al celor trei experți și reprezintă opiniile noastre. Acest raport dorește să contribuie la dezbaterea în, pe baza uh, planului Juncker și mai târziu domnul profesor Bodevic și domnul profesor Sechi vă vor prezenta celelalte părți ale raportului. Obiectivul nostru a fost identificarea proiectelor din coridoarele transeuropene care ar putea să beneficieze de uh, scheme inovative de finanțare, inovatoare de finanțare. În momentul de față, multe state membre nu au un surplus de bani pe care ar putea să-l investească în asemenea proiecte. Din potrivă, chiar trebuie să caute surse alternative de finanțare. Și o astfel de soluție ar fi atragerea investitorilor privați, nu să împrumute bani proiectului, ci să devină co-investitori, asumându-și o parte din risc împreună cu entitățile publice și cu comisia și împreună cu creditorii. Pe lângă aceste sarcini îndeplinite de comisie și de BI, noi în grupul nostru, am văzut că există o nevoie de a identifica uh, unde este nevoie de schimbări în cadrul juridic pentru a avea o potrivire între proiectele care au nevoie de investiții și investitorii care caută oportunități. În anumite locuri, s-a spus că uh, nu există interes din partea investitorilor pentru planul Juncker. Dar noi credem că va fi un succes și uh, mi se pare că prezentarea planului a declanșat un val de optimism. Totuși, noi întrevedem anumite obstacole pentru punerea în aplicare a planului. Decât, deci obstacolele vor exista dacă nu se va adapta cadrul de reglementare, dar aceasta este sarcina instituțiilor europene. Noi dorim ca planul să fie un succes și voi încerca, prin urmare, în câteva cuvinte, să subliniez uh, rezultatele preliminare ale raportului pe care, le-ați, le primit. Impactul pozitiv în investițiile în infrastructura de transport va fi prezentat de profesorul Bodevig. Știe toată lumea cât de importantă este acest lucru pentru creșterea economică, pentru uh, locurile de muncă, cât de important ar fi să avem o strategie cuprinzătoare de investiții. Pentru că am văzut o scădere masivă a investițiilor în Uniunea Europeană în ultimii 5-6 ani. Aceste nevoi de investiții se leagă nu doar de construirea de infrastructură, există în continuare bucăți de infrastructură pe care ni le dorim, dar este important, de asemenea, ca investițiile să fie folosite pentru a păstra și întreține rețelele actuale, pentru că deja în ultimii 30-40 de ani am tot construit autostrăzi și aeroporturi și așa mai departe. Și dacă ne uităm la calitatea acestor rețele, vedem că este nevoie de modernizare, de întreținere și așa mai departe. Nu e nevoie să vă vorbesc despre cât de costisitor este să întreții uh, autostrăzile. Este de asemenea nevoie să avem și sisteme de transport inteligente, tocmai pentru a utiliza mai bine uh, infrastructura existentă și pentru a utiliza noile tehnologii pentru un transport ecologic. Raportul interimar oferă câteva mostre de proiecte care ar putea beneficia ă, de pe urma acestor scheme financiare și, așa cum am spus, ne-am concentrat asupra nevoii de a construi un cadru stabil de investiții de a vorbi cu investitorii și cu uh, promovatorii proiectelor și am identificat un uh, număr de proiecte care, din păcate, uh, împiedică pe investitori să investească, să se gândească la investirea în proiectele de transport și tocmai de aceea în raportul nostru încercăm să spunem ce ar trebui făcut pentru ca investitorii să fie mai atrași de aceste proiecte în domeniul transportului. Dar eu sunt optimist. Pentru că există uh, o potrivire evidentă între nevoile de uh, investiții și tipurile de investiții căutate de uh, um, investitori instituționali. Tocmai ceea ce se caută uh, de către investitorii instituționali. Sunt aceste proiecte unde este necesar uh, un nivel mare de investiții. Dar investițiile private în domeniul transportului sunt în continuare limitate. Există o lipsă a unor proiecte vizibile și din punctul nostru de vedere proiectele care urmează a fi derulate nu sunt suficiente. De asemenea, există lipsa unui cadru de reglementare clar și stabil în anumite domenii, spre exemplu, în ceea ce privește ajutoarele de stat. Ce înseamnă ajutor de stat? În ce măsură este posibil să ofere ajutor de stat? Uh, sau subvenționarea uh, din mai multe surse sau atunci când uh, uh, folosești încasările de la autostrăzi pentru a finanța uh, sistemul feroviar, dacă acest lucru este posibil sau nu, cum rămâne cu ajutoarele de stat discriminatorii, dacă acorzi aceste ajutoare unui oraș, dar nu și altuia. Cred că ar fi bine să avem câteva clarificări în ceea ce privește regulile care reglementează ajutoarele de stat avem de asemenea întrebările uh, noastre legate de includerea investițiilor uh, public-private în uh, datoriile suverane. astfel încât să nu intrăm în conflict cu criteriile de la Maastricht sau cu pactul de stabilitate. Deci acestea sunt lucruri foarte importante uh, și vom încerca să discutăm cu Eurostat pe această temă. De asemenea, există o lipsă de stimulente pentru uh, investitorii instituționali pentru a uh, se apuca să investească în asemenea proiecte. Uh, Există limitări în ceea ce privește alocarea veniturilor provenite din infrastructură pentru a întreține și pentru a dezvolta aceeași infrastructură. Avem uh, multe domenii pe care vrem să ne analizăm. Nu spunem că vor fi probleme, dar vom verifica dacă lucrurile se pot face mai bine. Avem regulile pentru achiziții publice, dacă trebuie să verificăm dacă sunt aplicate cum trebuie, dacă sunt suficient de transparente, dacă criteriile de alocare sunt suficient de bune, dacă procedurile de uh, selecționare a ofertelor sunt suficient de bune. Avem procedura privind evaluările de mediu, dacă aceasta funcționează bine. Nu am puncte specifice de menționat aici, dar știm că durează foarte mult timp să realizezi un studiu de evaluare a impactului. Uneori durează ani întregi, chiar și pentru un proiect mic. Alteori poate fi un proiect foarte scump, poate lucrurile se pot face într-un timp relativ mai scurt și cu un cost relativ mai mic. Avem uh, procedurile pentru obținerea uh, permiselor de construcție, sunt suficient de bune aceste sisteme avem de asemenea problema legată de crearea unui cadru juridic pentru parteneriatele public-private și pentru modul de a implica investitorii privați, astfel încât aceștia să aibă influență asupra proiectelor dacă sunt pregătiți să-și asume niște riscuri. Deci există foarte multe lucruri interesante pe care trebuie să le analizăm, iar cei doi colegii mei vă vor explica lucrurile în mai multe detalii. La început am spus că ne bucurăm foarte mult că am putut veni aici, pentru că noi trei nu avem competențele să facem pe mediatorii între servicii, nu putem face pe mediatorii nici între statele membre. Putem identifica problemele, putem identifica oportunitățile, dar avem nevoie de o decizie politică pentru ca lucrurile să se facă așa cum trebuie. Și de aceea este extrem de important ca Parlamentul European să fie pregătit să-și asume responsabilitatea și să spună Consiliului European și Comisiei că acum lucrurile trebuie să se facă, pentru că uh, pachetul Juncker a creat mult optimism. Deci dacă apar eșecuri, uh, s-ar putea să existe consecințe politice neprevăzute. Și din acest punct de vedere, noi trei considerăm că Parlamentul European este o verigă foarte importantă și sperăm să putem să uh, venim cu rezultatele finale ale muncii noastre în fața dumneavoastră pentru a vedea cât succes vor avea Comisia și Consiliul în implementarea ajustărilor necesare. Și vreau acum să-i dau cuvântul colegului meu, dr. Budevic, și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Uh, first remark. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a începe scurtul meu discurs, o să spun că atunci când ni s-a cerut să scriem un prim document, uh, a fost cu mult înainte de uh, prezentarea planului Juncker. Și atunci ne concentrăm asupra modului în care putem uh, realiza uh, mecanismul corectarea Europei într-un uh, timp cât mai scurt. Am vizitat toate țările de-a lungul acestui coridor, am avut discuții cu politicienii și cu actorii implicați și cu societatea civilă și toată lumea a spus că investițiile în infrastructura de transport uh, sunt un element cheie pentru a îmbunătăți competitivitatea în Europa. Am avut uh, investiții prea mici în infrastructură, ceea ce este o problemă reală, atât pentru prezent cât și pentru viitor. Pentru că dacă uh, subinvestițiile vor fi pe termen lung, atunci vom avea probleme majore și se vor crea întârzieri majore pentru întreținere și pentru alte investiții, ceea ce va duce la rândul uh, sau la alte obstacole. Un studiu recent al FMI uh, confirmă că deja a venit timpul, dacă nu a și trecut, să investim în infrastructură mai ales în țările în care șomajul este mare și drumurile sunt proaste pentru că investițiile în infrastructură rămân unul din principalele elemente pentru creșterea economică. Um, poate duce la creșterea PIB-ului uh, această investiție în infrastructură. Deci ar trebui ca statele membre să își asume acest uh, risc. pentru că ar uh, avea efectul de multiplicare și ar avea venituri suplimentare și ar face de asemenea și economii la viitoarele costuri de reparații și întreținere. Și aceste aspecte ar trebui să fie luate în calcul în ceea ce privește aplicarea regulilor Eurostat, care uh, în momentul de față nu includ aceste elemente. Studiul spune de asemenea că o investiție de 1,5 mii de miliarde uh, de euro este necesară până în 2030. Și întrebarea este cum să facem față acestor nevoi uriașe de investiții. Trebuie să ne asigurăm că se alocă resursele publice, care oricum sunt reduse, într-un mod optim. Și, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că se complementează tipurile de investiții, nu se înlocuiesc uh, uh, reciproc. E clar că este o nevoie mare de a investi în uh, infrastructură și e timpul să ne dăm seama de asta. Am identificat deja niște nevoi de investiții de 600 de miliarde de euro pentru a realiza rețeaua TNT. Din aceste 600 de miliarde, Uh, eu împreună cu colegii mei am identificat aproximativ 127 de miliarde de euro din proiecte care ar putea să fie uh, folosite, finanțate prin instrumente de finanțare inovatoare și domnul profesor Sechi va explica aceste uh, cifre mai târziu. Dar cum acoperim celelalte nevoi de investiții? Aici este important să combinăm mai multe surse de finanțare care merg de la granturi la cuplarea finanțării uh, publice cu cea privată. Este important să introducem și investițiile private, pentru că uh, până la urmă în CEF nu avem decât 26 de miliarde de euro. Uh, companiile de asigurări de viață sau alți investitori pe termen lung ar putea să investească în, investi- în uh, infrastructura de transport dacă se îmbunătățesc condițiile de investiții. Și ajung astfel la următorul punct, care subliniază câteva idei despre atragerea investițiilor private. În primul rând, uh, trebuie o precondiție ar fi să avem uh, niște proiecte pe țeavă, dacă se poate spune așa. Trebuie să avem o capacitate pe termen lung pentru uh, a permite investitorilor publici și privați să se implice. Infrastructura de transport necesită o asistență tehnică puternică din partea statelor membre pentru a vedea cum putem uh, atrage investitori privați și cum putem stabili uh, parteneriate public-private. Uh, putem implica BEI sau băncile de dezvoltare și de asemenea putem avea programe de twinning sau de partajare a bunelor practici. Dincolo de asistența tehnică putem, pe care o putem oferi, uh, Trebuie să avem și un cadru juridic clar pentru utilizarea instrumentelor financiare este nevoie de un cadru european simplificat, astfel încât să atragem încrederea investitorilor. Cadrul trebuie să fie clar, previzibil și ușor de aplicat. Spre exemplu, atunci când vorbim despre ajutoarele de stat, trebuie să clarificăm regulile și să oferim o evaluare rapidă anumite categorii de proiecte sau de măsuri trebuie să fie incluse în uh, reglementările și în reglementări și în excepțiile de la reglementări. De asemenea, trebuie clarificată și utilizarea instrumentelor financiare. Garanțiile publice sunt și disponibilitatea acestora sunt iarăși un factor cheie. Și în acest context, uh, rolul unor garanții UE uh, trebuie să fie explorat pe mai departe. Sunteți cu toții conștienți de faptul că infrastructura de transport uh, aduce venituri și beneficii sociale care nu sunt întotdeauna monetizate și care nu întotdeauna finanțează dezvoltarea infrastructurii necesare. Spre exemplu, uh, principiile poluatorul plătește sau utilizatorul plătește ar trebui să fie aplicate mai larg, tocmai pentru a reduce povara asupra contribuabililor folosirea unei structuri de finanțare pe bază de distanță este cel mai bun mod de a direcționa fluxurile de transport. Dincolo de asta, beneficiile uh, infrastructurilor de transport ar trebui să fie identificate încă o dată, spre exemplu prin facilita, facilitarea unor um, uh, investiții combinate. Trebuie să vedem cum se poate stimula oferta financiară și este important ca factorii care împiedică finanțarea proiectelor atât uh, finanțarea privată cât și finanțarea publică, să fie studiată în detaliu. Uh, mi-ar plăcea să discutăm uh, despre problemele de reglementare care trebuie să fie studiate cu mare atenție, cum ar fi procedurile complexe de achiziții publice și de acordare de permise. Trebuie să creăm reguli simplificate și armonizate pentru diversi pași de construcție toți factorii în uh, timpul fiecarei uh, faze uh, comportă niște riscuri, spre exemplu întârzierile și acestea trebuie să fie evitate în măsura posibilului. Așa cum am spus mai devreme, regulile privind ajutoarele de stat trebuie să fie clarificate și trebuie să ne uităm la tratarea statistică a PPP-urilor. Solvabilitatea 2, iarăși, și acesta este un element cheie pe care sper să-l mai discutăm și după aceea. Un alt mod de a stimula ofertele financiare este să avem niște reguli pe uh, termen lung. Și este important să luăm în calcul nu doar construirea unui proiect, ci și întreținerea și modernizarea lui. Deci doar dacă avem, ne gândim pe termen lung, putem uh, asigura uh, eficiența proiectului respectiv și putem uh, evita riscurile în ceea ce privește finanțarea publică ulterioară. Și o să-i dau acum cuvântul uh, colegului meu pentru a continua această discuție interesantă. Mulțumesc, domnule Sechi, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru invitație. Am să continui uh, fără a repeta, bineînțeles, ceea ce s-a spus deja, dar încercând să detaliez uh, unele aspecte din munca noastră comună. Vedeți un tabel care vă dă un exemplu de sectoare um, adecvate acestor noi scheme financiare. Uh, cu acest tabel am vrut să prezentăm tot ce poate ține de finanțarea inovatoare. În majoritatea cazurilor însă este vorba de o combinație între capitalul privat și intervenția publică, deci este o abordare mixtă în finanțare. Și veți găsi că lista este interesantă pentru aceste 127 uh, de miliarde pe toate sectoarele Aici am putea adăuga, de exemplu, sistemele de gestiune a traficului, uh, RTMS, Cezar, uh, RIS, ITS, um, reechiparea flotelor uh, cu sisteme mai bune din punct de vedere ecologic și infrastructura pentru carburanții ecologici. Este un potențial foarte mare de investiții. Poate sunteți surprinși de cifra care se leagă de conexiunile feroviare, 29 uh, de uh, miliarde, dar este doar o mică parte din suma totală. În mod normal, aceasta se leagă de Um, anumite porțiuni mai mici de tronsoane care uh, asigură conexiunile cu aeroporturile, de exemplu. Și sunt proiecte mai complexe care pot finanțate, dar ne putem imagina că se pot uh, segmenta proiectele, cum este cel RTMS, care pot să prezinte interes pentru investitorii privați. Deci vedeți că există cerere pe piață și continuăm să identificăm acele proiecte potrivite și din punct de vedere al abordării Juncker și ce se întâmplă în acest moment este de fapt o muncă de echipă a coordonatorilor diverselor coridoare, coordonatorul ERTMS, uh, cu uh, echipa BEI, care se ocupă de punerea în aplicare a planului Juncker, pentru a se identifica cel puțin unul sau două proiecte emblematice pe fiecare coridor în parte, astfel încât să avem ceva pregătit pentru finanțare, dacă lucrurile merg conform planului s-a spus deja că noi continuăm această activitate de identificare a proiectelor și vom încerca să finalizăm raportul pentru luna iunie 2015. Vom avea reuniuni nu doar cu BEI, ci și cu statele membre cu autoritățile din statele membre pentru a putea uh, să vedem toate punctele de vedere și uh, vom continua să uh, însoțim pachetul de investiții lucrând împreună cu BEI în ceea ce privește uh, infrastructurile strategice și uh, infrastructurile soft. Încercăm să punem în aplicare și un dialog structurat cu investitorii, să ne axăm pe investitorii uh, pentru termen lung. Încercăm să identificăm tipul de um, riscuri care trebuie acoperite, dar și beneficiile și care sunt modelele cele mai adecvate financiare. Chiar mai important decât uh, consultarea potențialilor investitori este să încercăm să lucrăm în continuare la identificarea obstacolelor și posibilelor soluții. Spuneau colegii mei și vă rog să-mi permiteți să repet că această muncă ce ni s-a solicitat de către uh, ministrii transporturilor și de către comisarul de resort, de fapt a început chiar înainte de planul Juncker și avea ca obiectiv să găsească soluțiile pentru a utiliza cel mai bine banii pe două direcții, prin inovație financiară, vă duceți aminte ce potențial era atașat, de exemplu, uh, obligațiunilor de proiect. Deci lucrăm în continuare pe această direcție și cooperăm cu investitorii privați, pentru că parteneriatele public-private uh, au fost uh, utilizate înainte de planul Juncker, cu mult înainte. Și încă intră în discuție ca fiind bune practici sau chiar cele mai bune practici. Deci inovații în finanțare, stabilirea cadrului de reglementare pentru a gestiona toate aceste aspecte cât mai bine. Și aici, de fapt, este partea cea mai complicată din munca noastră, pentru că obstacolele care apar rezidă în unele decizii luate de cineva dar aplicate de altcineva, de alte autorități. Și atunci este dificil să schimbăm modul de a gândi. Bun, asta nu este treaba noastră. Treaba noastră se oprește la identificarea obstacolelor și la sugestii în privința posibilelor soluții. Și apoi decidenții vor considera ce au de făcut. Dar este o etapă foarte importantă și din acest motiv în încheiere mă alătur colegilor mei și vă mulțumesc pentru atenție, pentru atenția pe care o acordați muncii noastre, pentru că eu cred că putem veni cu sugestii utile, cu comentarii și putem în același timp să primim sugestii foarte utile din partea dumneavoastră. Și în plus, credem că, având în vedere responsabilitățile dumneavoastră politice, trebuie să știți care sunt mizele și să încercați să sprijiniți punctul nostru de vedere dacă considerați că e bine așa. Mulțumesc, acestea au fost cele trei prezentări și acum deschidem dezbaterea. Primul intervenient, domnul Van den Kamp. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că țin să mulțumesc celor trei invitați pentru informațiile foarte valoroase pe care tocmai ni le-au prezentat cu acest raport. sigur, uh, înainte de toate, voi studia și eu raportul și știți că Parlamentul nostru uh, se preocupă, de fapt, zi de zi de aceste dosare și îmi imaginez că o să mai ne întâlnim. Consider că raportul a venit puțin tel târziu, dar citind acest raport, cred că putem considera că sunt lecții pe care le putem, uh, învățăminte pe care le putem trage din el. Trebuie să știm pe baza căror criterii sunt adoptate aceste uh, proiecte. Sigur, uh, avem modelul CEF, care este foarte bun, și de aceea aș vrea să vă pun unele întrebări, pentru că s-a vorbit despre PPP-uri, parteneriatele public-private. Este foarte dificil să se realizeze uh, proiecte de succes. Sigur că putem să avem în vedere diverse posibilități, uh, în teorie, dar atunci când ne orientăm spre parteneriatele public-private, constatăm că, de fapt, procedura este prea lungă. Iar atunci când este vorba de combinarea diverselor surse de finanțare, de subvenții, fonduri CEF, uh, fondul de coeziune și avem și fonduri private. Combinația între aceste surse de finanțare este foarte delicată pentru că duce la niște dificultăți tehnice și e greu să, se, să colaboreze foarte bine aceste surse de finanțare. Am uh, ascultat uh, prezentarea care se referea și la acest uh, punct și vedem că sunt mm, reguli în materie de solvabilitate, dar trebuie să ne punem și problema randamentului, rentabilității proiectelor. Și ne gândeam că poate ne dați niște informații ceva mai concrete, mai practice, uh, legate de proiectele de infrastructură europene. Apoi, domnule președinte, să mai spun ceva apropo de BEI. Ați avut discuții cu reprezentanții BEI, acum nu știu dacă raportul definitiv e gata, mai sunt unele decizii politice care trebuie luate în următoarele luni și spuneți că terminați raportul în mod oficial în luna iunie. Deci trebuie să aveți grijă la aceste chestiuni delicate și poate puțin periculoase. Mulțumesc. Ja, vielen herzlichen Dank auch von Lertug. Mulțumesc și eu în numele socialiștilor europeni pentru raportul prezentat. Într-adevăr, aceasta este o dezbatere pe care o ducem și noi de câteva săptămâni încoace și noi în Comisia pentru Transporturi ne punem întrebări legate de uh, măsura în care diversele criterii care se aplică acum în facilitatea Connecting Europe uh, pot să fie folosite la selectarea proiectelor care trebuie finanțate prin planul Juncker în ultimele săptămâni am discutat cu DigiMove și cu alți reprezentanți ai Comisiei pentru a ne lămuri cum uh, se ajunge la aceste 315 miliarde de euro. Și constatăm că, de fapt, 8 miliarde sunt bani reali. 3,3 din Connecting Europe și 2,7 din orizont 2020 și aproximativ 2 miliarde din uh, bugetul neutilizat. Și 8 miliarde garanții. Bun, 16 miliarde ar fi în total. Trebuie să vă spun sincer că Uh, chiar dacă nu ajungem până la urmă la 315 miliarde și dacă ajungem la 100, tot este un uh, succes uh, foarte mare, dacă se pot genera aceste fonduri. Vedem că ați identificat un procent foarte mare de proiecte care se pretează sectorului transporturilor, 96%, și cred că una dintre cele mai importante probleme uh, la care vă referiți în raport este cum atragem, cum, cum depășim uh, obstacolele existente. De exemplu, cum stabilim cadrul de reglementare uh, pentru ajutoarele de stat și acest lucru nu este valabil doar pentru perioada actuală, Comisia Europeană trebuie mai întâi să analizeze la nivel intern aceste lucruri și să uh, se pună de acord cu DG Competition și între alte DG-uri. Și dacă răspundem la această întrebare, deja am făcut un mare pas înainte. V-ați mai referit la un aspect pe care vreau să-l sprijin și anume dacă proiectele de infrastructură finanțate prin planul acesta uh, sunt uh, în conformitate cu criteriile de la Maastricht. Și, în mod normal, nu ar trebui să fie așa, pentru că nu, e, nu ar fi logic chestiuni de tipul one-stop shop uh, în ceea ce privește autorizațiile și acestea, cred că sunt, uh, uh, în sensul acesta sunt foarte de acord cu dumneavoastră. Ce mi-a mai plăcut în abordarea dumneavoastră este ceea ce numiți life cycle approach, abordarea pe baza ciclului de viață Practic și noi avem această abordare. Infrastructurile, proiectele de infrastructură selectate trebuie să aibă o dimensiune proiectivă, să fie orientate în perspectivă. Și dacă vorbim despre ciclul de viață, atunci trebuie să punem la socoteală și costurile uh, auxiliare, de exemplu, cum se răsfrâng aceste costuri uh, în ceea ce privește amprenta de carbon. Și în următoarele săptămâni, împreună cu cei doi raportori, cu siguranță că vom mai uh, dezbate aceste lucruri. Și aș aduce în discuție și o serie de studii care se referă la efectul de multiplicare. Și anume dacă acest efect de multiplicare într-adevăr este realist. Sunt unele studii, de exemplu universitate, o universitate din Berlin a scos un studiu care arată că, de fapt, perspectivele nu sunt așa de optimiste în privința beneficiilor și uh, profiturilor care ar rezulta din astfel de proiecte de infrastructură. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Domnul Zile, mulțumesc! Vă mulțumesc pentru raportul interimar pe care l-ați prezentat. În această comisie ne îngrijorează foarte tare impunerea în aplicarea planului Juncker în domeniul transporturilor Dumneavoastră aveți o experiență foarte mare în ceea ce privește managementul de proiect pe coridoarele europene și din câte am văzut din prezentarea dumneavoastră, am niște răspunsuri în ceea ce privește preocupările mele legate de planul Juncker. E pentru prima dată când se întâmplă așa ceva. Am câteva întrebări și dubii. cum ar putea alege investitorii privați aceste coridoare uh, de transport și cum le-ar putea prefera autostrăzilor. Poate că noi sau DigiMove am putea folosi granturile din uh, Facilitatea Conectarea Europei și dacă DigiMove poate să coopereze cu uh, Comitetul de Selecție al uh, Consiliului Director al BI Cine va decide validitatea proiectelor? Dacă vor fi păstrate granturile FCE, atunci și investitorii privați ar putea să fie atrași. Știți foarte bine că aceste proiecte pe coridoarele europene sunt de lungă durată, de 10 ani și mai bine. Și de multe ori investitorii privați uh, se așteaptă să aibă profituri după 3-4 ani și în ceea ce privește coridoarele există și zone de blocaj. Zonele acestea de blocaj de obicei nu sunt profitabile în investițiile în infrastructură și cum se poate aplica planul Juncker în, aceast, în acest domeniu. Sincer, eu nu văd nicio cale. Apoi, din punct de vedere financiar, domnule Christofferson, ați spus în prezentarea dumneavoastră Ați vorbit despre importanța planului Juncker și importanța investițiilor în transporturi, mai ales pentru statele care se confruntă cu o creștere lentă și cu un șomaj mare. Să luăm Grecia drept exemplu. În Grecia, companiile uh, private de pensii, fondurile private de pensii au investit în datoria publică. În momentul de față vedem cum stă situația. De ce considerați că astfel de companii pot să meargă în Grecia ca să investească în infrastructură? De ce și-ar asuma acest risc? Și ultima întrebare legată de transporturi. Investițiile publice din partea statelor membre, conform, statelor, conform planului Juncker, uh, duc cumva la un dezechilibru în ceea ce privește criteriile de la Maastricht. Deci, practic, aceste contribuții trebuie să fie introduse în balanța bugetară cum vedeți dumneavoastră această contradicție? Da, un lucru este să avem un, an, un exercițiu bugetar, 2016 să zicem, pentru o țară care a investit în infrastructura sa rutieră, dar țara respectivă poate că trebuie să scadă suma respectivă, să o pună în balanța sa bugetară uh, pe vreme de 20 de ani până se, până se amortizează investiția respectivă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, celor trei uh, invitați. Am să intervin doar pe scurt, pentru că trebuie să merg să votez în altă comisie și uh, chiar așteptam să-mi dați cuvântul. Și oricum cred că și alți colegi din facțiune o să ia cuvântul. Doamna Bilbao, de exemplu. Este uh, foarte frumos uh, cum sună ce spuneți dumneavoastră în raport. Utilizarea uh, facilității conectarea Europei pentru coridoare și acum și planul Juncker. Și e posibil totuși ca uh, o parte din acești bani să ajungă în alte sectoare dar coridoarele TNT uh, au nevoie și de lucrări de reparații, de întreținere și, și acestea trebuie finanțate. Am doar două observații, practic, și anume, ați vorbit uh, de proiectele care sunt finanțate prin uh, aceste metode noi Uh, pentru care trebuie găsiți investitori privați și pe partea rutieră se investește aproximativ jumătate. Mă întrebam dacă există și o distribuire regională a acestor fonduri și a doua întrebare, în ce măsură proiectele care sunt considerate adecvate pentru noile metode de investiții uh, au și valoare adăugată la nivel european. Pentru că în cazul proiectelor uh, CEF, acesta este un principiu aplicabil. Trebuie să fie uh, utile și pentru piața europeană și pentru consumatorul european. Deci, în, în ce măsură uh, aceste proiecte selectate, pe care le considerați pertinente, uh, au și această valoare adăugată. Din păcate nu o să mai uh, pot să stau să aștept răspunsul dumneavoastră, dar la final vorbeați de delimitarea fondurilor. Știm că doamna Bulci uh, se ocupă acum de ce se întâmplă cu uh, legea din Germania, să fie compatibilă cu ce spune UE și am putea să ne gândim și la varianta uh, delimitării fondurilor pentru transport. Mulțumesc uh, pentru informații. Domnul Macado a zis că principiul uh, utilizator, faptului că ne bazăm pe utilizator este principiul pertinent. Doamna Deli. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc și experților pentru prezentarea lor. Eu am mai multe întrebări. Puteți să ne spuneți care sunt oportunitățile concrete de finanțare prin instrumentele acestea, fie că e vorba de parteneriate public-privat sau project bonds. Asta e prima întrebare. Apoi, cum și când pot să-și recupereze statele membre datoriile pe care și le-au făcut finanțând proiectele din cadrul planului Juncker. Puteți să-mi explicați concret cum merge acest lucru. Apoi, câte locuri de muncă durabile puteți dumneavoastră estima că se vor crea prin finanțarea unui proiect, mai ales unui proiect mare? și dacă, ca, și dacă proiectul acela mare s-ar adeveri a fi inutil, aș vrea să știu care ar fi costurile. Eu consider că astăzi vreau să vă întreb, de fapt, dacă uh, există uh, elemente care, uh, care indică cât de util sau inutil ar putea să fie un proiect. Danke sehr. Dann hätte jetzt Ines Mulțumesc, doamna Ayala Zender. Gracias, presidente. Perdón por la situación de, de mi voz. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că nu pot să vorbesc foarte bine din cauza răgușelii, dar voi încerca să mă fac înțeleasă. Vă mulțumesc pentru informațiile prezentate. Am și eu câteva întrebări. Domnul Christopherson. Cunoașteți foarte bine cum se pot obține fonduri din uh, surse necunoscute. Știți că există fonduri europene diferite de FCE pentru proiectele de infrastructură, pentru proiectele mari de infrastructură. Dacă vrem să reducem impactul FCE, nu trebuie să ne orientăm înspre alte surse, de exemplu rezerva bugetară sau veniturile bugetare care nu au fost utilizate sau să căutăm alte formule bugetare care uh, nu ne vor duce la reducerea bugetului FCE. Apoi ați vorbit despre obstacolele pentru investitorii privați. Vă înțeleg. Ce nu înțeleg, în schimb, nu înțeleg exemplele pe care le-ați uh, dat. Ați vorbit despre asistența de stat în Europa. Eu sunt dintr-o țară din sudul Europei și uh, eu când aud de flexibilizare, nu pot decât să mă tem. Pentru că în Sud nu, mai, nu știu cu ce mai putem să dăm asistență de stat. Nu avem de unde. În unele state se poate face această flexibilizare, dar în altele nu. Apoi doresc să știu dacă vor fi flexibilizate, de exemplu, și analiza de impact de mediu. Aici există riscul ca cetățenii să nu beneficieze de programe. Tot o întrebare pentru domnul Christofferson. Există mai multe tipuri de instrumente. FCE, care include instrumente pe termen lung, care ar putea atrage companii de asigurări sau fonduri private de pensii și există și alte instituții care ar putea să fie interesate în domeniul transporturilor. Dar în contextul pachetului Juncker se vorbește despre investiții pe termen scurt și investiții din alte țări, din Rusia chiar, gândiți-vă, sau China. Uh, și cum vedeți dumneavoastră toate aceste lucruri? Uh, domnule Bodevic, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră foarte interesantă. Aș dori să vă întreb cum putem trage elementele cele mai pozitive din fiecare instrument. Se întrevede păstrarea FCE pentru proiectele care au un impact social și economic mai interesant, mai rapid. Ce putem să păstrăm din planul Juncker pentru a garanta un impact rapid pe plan de investiții și pe plan economic și social? Uh, doresc să uh, amintesc ce ați spus dumneavoastră. Ați pomenit posibilitatea de a nu aplica sau de a aplica altfel uh, criteriile de la Maastricht atunci când apar anumite dificultăți care sunt obstacole pentru investitori. Vreau să știu ce părere aveți aici. Domnule Sechi, uh, vreau să știu dacă sunteți pentru finanțările încrucișate în ceea ce privește Solvency 2 și Basel 3, pachete care tocmai au fost adoptate. Obiectivul este de a evita dezastrele bancare. Există acest proiect Castor cu Project Bonds, care până acum a fost uh, propus și, după părerea noastră, este un eșec total. Știți să ne spuneți cum, se, cum putem evita asemenea dezastre în viitor. Danke, jetzt Dominic Riquet. <coughs> Merci, Monsieur le Président. Je vais Dominic Richel. Mulțumesc, domnule președinte, îi felicit pe experții noștri pentru relevanța muncilor. Este foarte utilă prezentarea lor și este bine că au început înainte să pornim noi dezbaterea. Aș dori să subliniez ceva important obstacole, obstacolele nefinanciare și semnificația acestora. Planul Juncker, instrumentele financiare precum FCE și, pe de altă parte, calitatea și maturitatea proiectelor, uh, mentenanța infrastructurii, ciclul de viață și obstacolele legislative, juridice. Din păcate, nu luăm întotdeauna în seamă aceste uh, aspecte, dar mă tem că nu le putem diferenția unele de altele. Trebuie să vină împreună. Cadrul de reglementare este foarte important și pentru proiect și pentru finanțatori. Ați vorbit despre achiziții publice, despre asistența de stat, despre mediu. Deci, practic, sunt factori care uh, afectează previzibilitatea proiectului. Uh, și apoi am văzut și uh, cadrul juridic, Basel 3, uh, uh, Solvency 2 și așa mai departe. Este vorba despre proiecte de interes public, proiecte cu beneficii la nivel public. proiecte care au profit, care aduc uh, beneficii pe termen lung și proiecte care aduc beneficii pe termen mai scurt. Dar pe noi ne interesează proiectele publice care exist, care aduc și, uh, și uh, rezultate pecuniare. Acestea ne interesează pe noi și cred că trebuie să găsim un uh, echilibru pentru a atrage investitorii. Asta ne preocupă acum. Există preocupări legitime cu privire la consolidarea mecanismelor preexistente. Sper că veți putea face propuneri pentru a vedea în ce direcție să mergem, pentru că începutul a fost destul de prost. Am câteva întrebări, deci. De ordin practic ați vorbit despre regruparea, despre gruparea proiectelor, acele pipelines, acele liste de proiecte și procesarea lor în funcție de tipul de proiect. Și apoi, pe măsură ce evoluează, acestea să fie grupate uh, pe portofoliu Uh, și să se atragă astfel uh, investitorii în funcție de tema proiectelor. Cum doriți să, uh, să cum întrevedeți evoluția acestei, acestei propuneri? Apoi, ați vorbit despre gruparea proiectelor orizontale, gruparea investitorilor în funcție de aceste grupuri de proiecte orizontale. Mă refer aici la producătorii de combustibili, producătorii auto, ă, de exemplu, cum putem să îi aducem împreună, ă, practic să grupăm proiectele, grupăm investitorii, grupăm și ă, Uh, și tipul de, de investiții, cum, cum credeți că se va putea face acest lucru? Următoarea întrebare. Ce reglementări financiare putem propune? Ați vorbit despre Solvency 2 în raportul dumneavoastră. Ce fel de propunere concretă putem face pentru a crește capacitatea de mobilizare a fondurilor private? O ultimă întrebare sub formă de sugestie. Ce părere aveți despre uh, crearea statutului de proiect pe termen lung european, practic o marcă, o etichetă. Atunci când planul Juncker sau instrumentele financiare pun o etichetă unui proiect, Deci, dacă proiectul este considerat eligibil, el va primi o etichetă și, practic, asta înseamnă că instituția respectivă își pune ștampila de garanție pentru, uh, pentru proiectul respectiv. Această marcare poate fi extinsă la simplificările reglementare, de reglementare? Deci nu doar ca un proiect să beneficieze de garanții, dar și de un statut de reglementare special care mm. care poate să se refere eventual la reglementările financiare. De exemplu, dacă aveți marca aceasta proiectul de stat, proiect de importanță europeană, Uh, se poate aplica Solvency 2. Să există o garanție și financiară și o garanție de reglementare. Aceasta este întrebarea mea. Danke sehr, jetzt Jens Nielsen. Domnul Nielsen. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc experților pentru prezentarea foarte bună. Atunci când a fost prezentat planul Juncker, în mod normal s-a declanșat un val de entuziasm. Și apoi doar ne-am întrebat dacă chiar e fezabil. În primul rând, are sens să căutăm investitori privați care să fie alături de noi pe termen lung. Firește că o să vrea să facă profit, dar nu vom atrage uh, fonduri speculative care vor să facă vor o cotă de 25% și pe urmă să se laude cu ce profituri au făcut ei pe seama noastră. În Suedia, de exemplu, 70% din aceste fonduri sunt investite în obligațiuni de stat. Dar dobânda este foarte aproape de zero în momentul de față. care ar fi randamentul acestor investiții. Dacă ar fi câteva puncte procentuale peste zero, atunci și fondurile de pensii private ar putea să fie atrase. Dar există tipuri diferite de fonduri de pensii. Există cele publice odată, apoi cele private și um, fondurile mutuale. Dumneavoastră întrevedeți obstacole în implicarea mutualelor, fondurilor mutuale în investiții? Și dacă putem să eliminăm aceste obstacole? Am vorbit cu câțiva reprezentanți din această industrie și au spus că există aceste obstacole, într-adevăr. Apoi, doresc să mă refer la acest ghișeu unic. Este una să ai un ghișeu unic pentru construcții, de exemplu, dar eu am lucrat într-un consiliu local și acolo sunt luate deciziile. Atunci când simplifici lucrurile, există riscul uh, să uh, extinzi uh, totul la nivel național. Doamna Bilbao, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor celor care au prezentat rapoartele în această după-amiază. În primul rând, sunt încrezătoare că planul Juncker va fi un succes, dar cred că în acest for vorbim tot timpul despre aceleași lucruri. Cu toții cred că suntem de acord că trebuie să eliminăm toate barierele uh, care se află în calea economiei. Trebuie să avem un cadru stabil de investiții, ceea ce își dorește toată lumea. Uh, Trebuie să avem o economie transfrontalieră, să convingem oamenii să investească. Vrem parteneriate public-private mai bune, pentru că asta ar fi în, și în beneficiul investitorilor. Și știm cu toții că avem foarte multe responsabilități aici. Miza este foarte mare și întotdeauna întâmpinăm aceleași dificultăți care sunt lipsa de voință din partea statelor membre de a face lucrurile despre care tot discutăm de atâta vreme. Avem nenumărate instrumente din care pot să aleagă și acest lucru este foarte bun, dar cred că nu am răspuns la o întrebare fundamentală și anume statele membre uh, chiar au angajamentul de, și dorința de a elimina barierele din calea implementării acestui uh, program, pentru că dacă nu avem un răspuns afirmativ la această întrebare, jumătate din lucrurile despre care vorbim vor rămâne doar pe hârtie și spun asta pentru că uh, am văzut multe exemple de uh, lucruri care merg prost. Ieri am vorbit cu oameni din sectorul feroviar, vreo 10 companii care erau reprezentate, și toți au spus același lucru, că sunt foarte multe bariere în calea investițiilor și a accesului pe piață. Și dacă nu eliminăm aceste bariere, procedura este mult prea greoaie și nu îmbunătățim nimic. Dar dacă vorbim despre sectorul energetic, uh, dacă te întâlnești cu oameni din sectorul energetic, o să-ți transmită același mesaj și apoi vorbești cu firme care sunt uh, uh, activează în domeniul digital și ei spun exact același lucruri. Și atunci cum scăpăm de aceste bariere? Pentru că sunt bariere pe care le-am identificat în nenumăratele noastre rapoarte uh, sunt lucruri care pot fi rezolvate dacă există voință politică. Și atunci pun o întrebare simplă. Voința politică în statele membre pentru a face aceste lucruri există sau nu? am nici măcar n-am pomenit de al patrulea pachet feroviar, dar uneori trebuie să te întrebi dacă acesta va mai ieși la lumină. Trebuie să simplifice lucrurile, să faciliteze investițiile, să simplifice viața practică a investitorilor, dar n-am văzut niciun uh, progres. Deci există foarte multe idei mărețe despre stabilitatea pieței, despre ajutoarele de stat, despre un, stat, un uh, statut stabil și așa mai departe, dar din păcate uh, realitatea diferă mult de aceste idei mărețe și atunci trebuie să ne întrebăm și să întrebăm și statele membre dacă chiar sunt dispuse să uh, elimine aceste obstacole. Unele dintre ele au niște proiecte excelente. Și noi ne-am definit proiectele prioritare pentru următorii 10 ani, dar uh, până în 2014 nu ne angajasem în niciunul din aceste proiecte care deja în 2014 ar fi trebuit să fie în plină derulare. Și acum avem un alt program pe 10 ani Trebuie să ne uităm la profitabilitatea investițiilor din uh, statele membre și statele membre nu fac acest lucru într-un mod echilibrat și nu încearcă să vadă cum pot să aibă o abordare sistematică pentru a elimina barierele și pentru a crea voință politică. Trebuie să generăm investiții și să creăm oportunitățile pe care vrem să le creăm. Noastră ați făcut o treabă foarte bună, nu o să neg acest lucru. Este un raport excelent. Și știu că nu v-a fost ușor. și v-ați uitat la multe sectoare, v-ați uitat la recomandări și vă spun că în fiecare zi, în fiecare săptămână, cu fiecare raport, noi solicităm exact același lucru, să se elimine aceste bariere pentru că toate industriile ni le semnalează ca obstacole majore în calea investițiilor și atunci trebuie să le eliminăm și singurul mod de a face acest lucru este să avem un angajament politic, o voință politică din partea statelor membre, pentru că altfel uh, și CEF și uh, implicarea BEI și planul Juncker, toate vor fi în aer. Mulțumesc, domnul George Bach. <clears throat> Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și eu invitațiilor pentru munca depusă. Mă întreb uh, cam în aceeași direcție ca și doamna Bilbao. M-am gândit și eu la noile proiecte și am uh, încredere uh, că noile proiecte și în cadrul TNT sunt sunt pertinente. Dar mai e un punct interesat uh, la mijloc, pentru că s-a vorbit despre menținerea infrastructurii, despre noirea infrastructurii existente. Și în raportul dumneavoastră ați uh, uh, conturat unele oportunități legate de noile tehnologii pentru, de exemplu, noile infrastructuri pentru mașinile electrice RTMS, de asemenea este menționat, vă referiți și la transportul uh, aerian de mărfuri, cerul unic european, și aici sunt de acord cu colega mea. Toate aceste puncte sunt uh, elemente problematice pe care încercăm să le rezolvăm de mai mulți ani și constatăm că ele există la statele membre. Exact aici trebuie să punem semnul de întrebare. Să ne gândim dacă în, actuala, în actualul context, în condițiile actuale, se pot uh, convinge investitorii să facă astfel de investiții. Știm cum au mers lucrurile până acum, știți că opiniile sunt foarte diferite și, din păcate, nu reușim să avansăm. Și întrebarea mea este de unde se trage optimismul dumneavoastră? Pentru că arătați aici clar în raport că ați identificat căi de finanțare, piste de finanțare pentru investițiile pe termen lung. De unde, se, de unde provine această viziune optimistă? Mulțumesc. Acum m-am înscris și eu pe listă ca ultimul vorbitor. Planul Juncker are trei obiective și i-ați spus care sunt acestea de la început. Crearea de locuri de muncă, interconectarea Europei și obiectivele de mediu ale UE. Acum important este ca banii să fie investiți în aceste trei obiective. Și am spus cu toții că par, pare pesimistă situația. Trebuie să punem la oaltă întreaga Europa. Și acum 20 de ani aveam aceeași problemă, numai că acum 20 de ani s-au investit miliarde, n-am făcut mari progrese și acum sunt Uh, mai mulți bani uh, puși la dispoziție pentru proiecte mai mari. Dar uh, pentru tronsonul Berlin-Breslau lipsesc 100 de milioane. Știți că proiectul este stopat și Breslau o să fie capitală culturală europeană la anul. Este unul dintre primele proiecte pentru că interconectează Europa și aduce și locuri de muncă și pentru că este un proiect de infrastructură feroviară, luptă împotriva schimbărilor climatice. Da, guvernul german zice nu, nu ne interesează proiectul ăsta. Și acum a venit dumneavoastră cu lista aceasta minunată de domenii din care uh, o sumă foarte mare se uh, duce spre proiectele feroviare. Dar dacă e să luăm în serios uh, um, proiectele de infrastructură rutieră, oare acestea pun capăt schimbărilor climatice? Pentru că în felul acesta ar trebui să fie exclus din start 7,2 miliarde de euro sunt cheltuite în Germania anual numai ca să se întrețină infrastructura. Toți cei care apără proiectele de infrastructură rutieră spun că acesta este argumentul principal. Trebuie să mm, menținem funcțional ceea ce avem deja. Deci nu facem proiecte noi, ci hai să întreținem ceea ce s-a construit deja. Deci cum putem să impunem această nouă abordare? și s-a vorbit și despre coridorul Lyon-Torino. Bun, 20 de ani s-a construit tunelul acesta prin Alpi. S-au creat locuri de muncă. Și cum o să se contribuie împotriva schimbărilor climatice? Acolo nu este niciun aport. Nu corespunde celor trei obiective propuse dacă avem nevoie de proiecte alternative, atunci ne întrebăm uh, care sunt sumele care pot merge spre aceste proiecte, pentru că ele trebuie să fie uh, plafonate. Da, 50 de miliarde, da, 100 de miliarde posibil, dar nu sume foarte mari. Acum vă dau cuvântul pentru a răspunde la întrebări. Domnul Christoffersen. um, start... Poate ar trebui să încep prin a spune că noi trei nu putem să punem în aplicare nimic. Nu face parte din mandatul nostru. Noi nu putem să facem pe mediatorii, putem să identificăm probleme care trebuie să fie rezolvate dacă vrem uh, ca proiectele să fie puse în aplicare așa cum trebuie. Dar deciziile de a rezolva aceste probleme trebuie să fie luate de Comisie și de statele membre și de Parlamentul European. Dar nu sunt așa de pesimist. Dacă ne uităm la piața unică, vedem că deja s-au îndepărtat sute, chiar mii de bariere. Avem un sistem economic mult mai liberalizat astăzi decât aveam în 1985. Nu putem să contrazicem acest fapt, dar anumite bariere sunt bariere naționale. Acolo unde Uniunea nu are niciun fel de competențe de a rezolva problemele. Există multe Uh, lucruri care nu mai țin de competența statelor membre, ci de competența Uniunii Europene. Spre exemplu, ajutoarele de stat, uh, competitivitatea, standardele și normele. Avem multe posibilități la nivelul Uniunii pentru a îndepărta barierele. Apoi avem barierele naționale în care statele membre nu vor să se amestece Uniunea. Foarte bine, treaba lor. Dar sunt perfect de acord cu președintele că există multe verigi lipsă în sistemul de infrastructură. Atunci când vin în Germania, lipsesc 50 de kilometri de autostradă care să conecteze uh, sistemul de autostrăzi din Franța cu cel din Germania. Mi se pare foarte ciudat. Atunci când compar cu rețeaua de autostrăzi care leagă Belgia de uh, țările de jos sau țările de jos de Germania. Bun, astea sunt competențe naționale dar acolo unde Uniunea are competențe, trebuie să identifice barierele care trebuie să fie eliminate și să le elimine. Următorul punct. De ce ar trebui ca fondurile de pensii să fie interesate în investițiile în infrastructură? Ei deja investesc. Știu că fondurile de pensii au 20-25% din acțiunile uh, sistemului de autostrăzi cu plată din Franța. Există fonduri de pensii canadiene care controlează multe aeroporturi din Danemarca, uh, Marea Britanie și alte state membre. Deci nu e ceva nou. Pe vremuri, fondurile de pensii investeau, spre exemplu, în fondurile silvice. Nu mai fac acest lucru acum, dar întotdeauna caută oportunități de investiții cu randament bun. Și profilul de randament pentru fondurile de pensii este cam același cu profilul de randament pentru infrastructura mare, undeva la 40 de ani. S-a promis viitorilor pensionari că vor primi o creștere de 4% a veniturilor în fiecare an. ce pot obține astăzi dacă investesc în datoria suverană a Germaniei sau Olandei, au noroc dacă, au, dacă obțin 2%, noroc obțin 1 sau 0,5%. Sunt deja fonduri de pensii care au început să se confrunte cu dificultăți serioase pentru că nu pot să-și respecte promisiunile și angajamentele pe care și le-au uh, luat față de acționari. Dar n-ar trebui să uităm că un Consiliu de Supraveghere al unui fond de pensii sau a unei companii de asigurări nu are voie să facă lucruri irresponsabile din punct de vedere economic. Chiar dacă sunt uh, deținute parțial uh, de stat, au o responsabilitate juridică și pot ajunge la închisoare sau uh, pot plăti amenzi mare sau pot fi uh, implicați în cazuri penale. Deci nu e suficient să spunem uh, trezoreria ne-a cerut să, facă, să facem asta. Deci trebuie să fie foarte, foarte precauți și să protejeze și să apere interesele uh, contribuabililor. Și de aceea evaluează proiectele și o să vorbim cu companiile de evaluare. Am vorbit deja cu Bay pe tema asta. Bay este mult mai activă astăzi în evaluarea calității proiectelor decât uh, era în urmă cu 5, 8, 10 ani. Asta este deci un progres. Dar sunt sigur că firmele de asigurări și fondurile de pensii sunt interesate și, bineînțeles, unele dintre ele caută randamente mari, dar altele ar fi mulțumite de profitabilitatea proiectului peste de o profi, profitabilitate de 5, 6, 7%. Pentru că, din punctul meu de vedere, asta nu e deloc rău. Mai ales pentru că alternativa este că proiectul nu va fi niciodată implementat. Asta este alternativa. În multe state membre. Dacă nu atragem investitori privați, proiectul va dispărea. E o alegere firește, dar trebuie să subliniem că aceasta ar putea fi consecința. A existat o întrebare legată de cât există, câți bani sunt în bugetul european. Nu foarte mulți. A fost și ideea cu 15% pârghie. Nu pot răspunde la asta, pentru că există, s-ar putea să apară investitori privați care să spună nu mulțumesc, nu suntem interesați să investim în gara centrală din Stuttgart sau în uh, uh, opera din de nu știu unde. Da, să știți că citesc uh, ziarele germane, deci sunt uh, bun cunoscător. Apoi, evaluarea proiectelor. Acest lucru se poate face În Estonia se plănuiește construirea unui terminal uh, de gaz natural lichefiat și construirea unei conducte către țările vecine. Uh, se vorbește de subvenționare. Da, dacă se construiește un pod, va trebui să se construiască atât un pod feroviar cât și uh, un, uh, o autostradă. Nu cred că este un lucru rău, dar cred că trebuie să vedem cât de departe poți ajunge cu aceste Uh, subvenții. Investi investitorii străini, da, putem uh, vorbi cu uh, Norwegian Petroleum, o să analizăm piața să vedem dacă există interes. Și atunci ține de factorii decizionali dacă vor să utilizeze această oportunitate sau nu. date, cu totul altceva. Noi putem spune că este o oportunitate aici. O să-mi finalizez uh, răspunsul spunând doar un lucru. Nu putem să vă răspundem la toate întrebările, pentru că deocamdată suntem în stadiul în care mai ascultăm puncte de vedere și încercăm să punem experiențele cap la cap. Ne interesează ce aveți dumneavoastră de spus și este important acest lucru pentru modul în care ne organizăm activitatea. Și să știți că nu vorbeam despre centralizare. Uh, eu sunt jumătate suedez, dar nu mă impresionează sistemul suedez. Este, are o mare birocrație de dus în cârcă. Mulțumesc. Domnul Botviș până în 2030 uh, avem un necesar de 600 de miliarde și avem nevoie deci de soluții noi pentru TNT și CEF. Avem priorități foarte clare de stabilit, uh, acele proiecte transfrontaliere și uh, sumele trebuie să se axeze exact pe aceste proiecte care nu pot să beneficieze de alte surse de finanțare și uh, acest lucru trebuie să fie luat în calcul de DigiMove în planurile de lucru. Sigur că trebuie mobilizat și capitalul privat, dar sunt anumite obstacole care trebuie depășite. Pentru că nu este vorba doar de costurile de construcție, ci și de toate lucrările și operațiunile de gestionare, exploatare, întreținere a acestor infrastructuri și vreau să spun apropo de criteriile de la Maastricht. Este foarte clar la uh, fondurile de coeziune că acestea nu sunt uh, asociate cu criteriile de la Maastricht, tocmai că acolo se diferențiază între cheltuielile de construcție și cele de investiții, adică cele care aduc locuri de muncă și creează creștere economică și sunt necesare societății. În plus, în primul nostru document am arătat foarte clar că un element important este că se pot combina instrumentele de finanțare. Și nu o să avem doar uh, drumuri și străzi. O să uh, fie investiții și în căile navigabile, și în uh, infrastructura feroviară și se pot combina instrumentele. De aceea 80% din, uh, din fondurile CEF se îndreaptă către infrastructura rutieră, pentru că există aceste obstacole. Dar sigur că ă, astfel de instrumente sunt utilizabile și pentru rețeaua feroviară. Sunt o serie de instrumente care pot fi aplicate pe fiecare pro- proiect și trebuie să vedem ce se poate aplica într-un stat sau altul și care sunt uh, necesitățile din fiecare loc și problema amprentei de car- carbon. Da, a, această problemă există la toate program- pro- proiectele CEF în momentul în care avem un proiect CEF uh, lansat pe lista de proiecte, știm că este inclus în planurile de lucru pe care le negociem acum cu statele membre și toate prognozele în ceea ce privește uh, traficul au fost depășite. Tocmai că este o catastrofă, uh, e catastrofală situația la nivel european. De aceea trebuie să ne punem uh, cu toții la oaltă spre a rezolva aceste probleme. Și sunt două niveluri, de fapt. Un nivel e, ține de locurile de muncă ce se creează prin proiect, dar nivelul 2 este funcționalitatea pe care o capătă zona respectivă prin crearea acelor locuri de muncă. Deci nu putem să spunem acum pe trei ani facem, um, creăm locuri de muncă pe o perioadă de trei ani cât decurge proiectul, pentru că crearea de locuri de muncă trebuie să fie durabilă. Mulțumesc, domnul Sechi. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg că am depășit uh, timpul alocat și multe dintre punctele la care v-ați referit în această discuție foarte interesantă au fost acoperite de colegii mei, deci nu am să mă mai refer la ele. Vă rog să-mi permiteți doar să intervin succint uh, la câteva chestiuni generale. În primul rând, ce spunea domnul Fandencamp apropo de uh, parteneriatele public-private. Spunea că PPP-urile nu arată clar că pot produce valoare. Eu sunt, uh, nu sunt de acord cu această opinie, uh, uitându-ne înapoi în timp și și în perioada recentă, vedem Uh, o să vedem și uh, în raportul final acest aspect. Importanța uh, sectorului privat s-a dovedit benefică pentru eficiența, pentru respectarea termenelor, pentru calitatea proiectelor, pentru cicluri de viață adecvate și așa mai departe. În general, vorbim despre finanțarea infrastructurii uh, și asta înseamnă foarte clar, cel puțin pentru studenții mei, uh, că suntem în ceea ce numim situație de market failure. Resursele financiare te duc la concluzii uh, greșite. Deci capeți uh, autostrăzi în loc să ai o mai bună infrastructură feroviară. Uh, și exact asta este ideea CEF, să intervii direct pe sectorul respectiv sau să corectezi piața. Și un exemplu foarte bun care s-a dat deja, contribuția pozitivă sau negativă la obiectivele de mediu. Acest lucru nu este luat în calcul în cazul căilor ferate pentru că sunt subvenționate de stat. Deci nu trebuie să se calculeze acest, acest aspect. Dacă trebuie apelat la sectorul privat, atunci trebuie corectate aceste defecte de piață, aceste market failures. și este de fapt, important să existe stimulentele potrivite. Domnul Zile, dacă am urmărit eu bine discuția, pot să vă trimit la uh, modelul elvețian, unde sunt multe stimulente, dar și multe elemente disuasive care să direcționeze investițiile către ceea ce consideră politicienii, decidenții politici, că sunt uh, obiectivele potrivite. Iar uh, finanțarea încrucișată, dacă este aplicată bine, poate să vadă în ansamblu un set de proiecte cu diversele obiective, cu diversele obstacole pe care le pot avea în cale și se poate echilibra atunci mai bine întreaga privire de ansamblu, decât să fie lăsată la discreția forțelor pieții. Aceste reguli, care sunt importante, au fost introduse tocmai pentru a controla mai bine riscul și pentru a nu arăta, a nu spune pe față că, de fapt, banii se direcționează către finanțarea sectorului public. Dar atunci sectorul public, la rândul său, finanțează infrastructurile publice. Pentru că altfel există riscul că nu știu unde se duc banii. Dacă se continuă direcționarea fondurilor către stat, care la rândul său finanțează investițiile pe termen lung, uh, ne punem într-un context diferit față de ce spun regulile de solvabilitate. Deci trebuie să regândim uh, cadrul astfel încât să ne aliniem la timpurile, la vremurile în care trăim. Mulțumesc. Am uh, încheiat acest punct de pe ordinea de zi și vă mulțumesc foarte mult pentru prezentări și pentru răspunsuri. Și ajungem la punctul diverse. E ceva aici de spus? nu, atunci vă spun că următoarea noastră reuniune are loc în 16 martie, uh, ora 16.